Doamnelor și domnilor, vreau să omagiez astăzi un om mare. Sâmbătă, Michel Rocard s-a stins la vârsta de 85 de ani. Domnia sa a fost întotdeauna angajat pe calea europeană. Europa a fost una dintre luptele sale. Domnia s-a arătat de multe ori și aici la Uh, Strasburg cât de importantă este lupta pentru Uniunea Europeană. Ne-a cerut în calitatea sa de membra, membru al Parlamentului European să ne angajăm cu tenacitate pentru a deservi uh, bunăstarea cetățenilor europeni. Îmi amintesc personal de acest uh, extraordinar deputat care își avea biroul alături uh, de al meu. Deși fusese un fost prim-ministru, a fost, uh, s-a considerat întotdeauna un simplu eurodeputat. A câștigat uh, simpatia tuturor colegilor, a fost președinte al Comisiilor pentru Dezvoltare și pentru Cultură. Franța pierde un mare european. Pierde de asemenea un mare om de stat. Ne amintim de acordul de la Matignon, care a permis să se găsească o soluție la violențele comise în Noua Caledonie. Angajamentul său pentru apărarea mediului înconjurător și în special a Arcticii și Antarcticii confirmă calitatea sa de mare vizionar. Națiunea franceză îl va omagia joi. Stimați colegi, vă rog, aici, la Strasburg, să ținem un moment de reculegere. E momentul să-l omagiem.